care se aplică atât produselor care vin din afara Uniunii Europene, cât și cele care vin din interiorul Uniunii Europene. Iată, acest